tehnică rapidă, pentru a obține acest instrument cât mai repede cu putință. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte. Încheiem aici dezbaterea și trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. E vorba de declarațiile Consiliului și Comisiei privind situația din Tibet. Vă rog. Doamna Andrichiene, un punct de ordine. Mulțumesc, domnule președinte. Văd că președinția spaniolă a Uniunii Europene pleacă din sală. Aș dori să-mi exprim dezamăgirea că nici președinția spaniolă și nici un alt reprezentant nu vor fi prezenți la discuție și că locurile lor vor fi neocupate este un uh, gest de lipsă de respect față de Parlamentul European, singura instituție aleasă de cetățeni. Și acest act reprezintă un, prece- un precedent neplăcut, având în vedere că a intrat uh, în vigoare tratatul de la Lisabona. Vă rog să transmiteți celor uh, absenți faptul că Ordinea de zi a plenarei este hotărâtă de Parlament, nu de Consiliu, nu de președinția spaniolă și măcar cineva din partea Consiliului ar fi trebuit să fie prezent în sală pentru această dezbatere. Mulțumesc! Mulțumesc! Mi s-a spus că președinția spaniolă a spus deja acum o lună că la această oră nu va putea participa la dezbatere și că îi pare foarte rău. Acum îl invit pe domnul vicepreședinte al Comisiei să-și facă declarația. Vă rog, domnule comisar Șefcovici. Vă mulțumesc mult pentru răbdare, domnule președinte. Am fost prezent la discuția pe despre inițiativa cetățenească, acum mă pregătesc pentru următorul lucru. Îi mulțumesc Parlamentului pentru că a inclus pe ordinea de zi această temă care merită discutată. Ar trebui să începem prima, prin a descrie situația noastră cu China. China este un partener strategic, iar această țară a făcut progrese enorme în ultimii ani. Prin urmare, dat fiind că avem acest partener strategic, acest partener puternic, vom putea aborda toate chestiunile cu China, inclusiv cele mai delicate. Am interacționat la nivel foarte înalt pentru a face față provocărilor globale cu care se confruntă cetățenii noștri, fără să neglijăm problemele asupra cărora avem păreri diferite și Tibetul este o astfel de chestiune. E clar că există divergențe cu China față de Tibet avem îngrijorări în ceea ce privește situația drepturilor omului din Tibet, în legătură cu faptul că Tibetul este închis pentru organizațiile de media internaționale, pentru organizațiile umanitare. Ne îngrijorează de asemenea lipsa progresului la negocierile, la dialogul între autoritățile chineze și Dalai Lama. Doamnelor și domnilor, Uniunea Europeană respectă suveranitatea și integralitatea și integritatea teritorială a Chinei, inclusiv în ceea ce privește Tibetul, însă întotdeauna sprijinim o reconciliere prin dialog între autoritățile chineze și reprezentanții lui Dalai Lama. Acest dialog trebuie să fie constructiv și să abordeze toate problemele, cum ar fi menținerea culturii, tradiției tibetane și, de asemenea, nevoia de a avea un sistem autonom pentru Tibet în cadrul Constituției chineze. De asemenea, tibetanii ar trebui să ia parte la luarea deciziilor deoarece pentru Uniunea Europeană Tibetul reprezintă o chestiune de drepturile omului. Am transmis acest mesaj omologilor chinezi de-a lungul timpului și am ascultat cu atenție. Facem toate eforturile pentru a le înțelege poziția, dând dovadă de respect reciproc, însă drepturile omului sunt universale, iar situația din Tibet este îngrijorătoare pe bună dreptate pentru comunitatea internațională, un lucru pe care îl spunem uh, tot timpul omologilor chinezi. Tibetanii au înaintat recent un memorandum privind autonomie veritabilă a Tibetului. Salutăm faptul că partea tibetană și-a reiterat angajamentul de a nu încerca să obțină independența. De asemenea, suntem mulțumiți de faptul că Dalai Lama dorește această cale de mijloc. Dialogul este singura cale de a ajunge la o soluție durabilă. Salutăm faptul că ambele părți continuă dialogul, deși regretăm lipsa de rezultate. Aș vrea să lansez un apel reprezentanților ambelor părți pentru a continua și intensifica acest dialog pentru a ajunge la o soluție durabilă pentru Tibet. Din partea mea pot să vă garantez sprijinul meu total față de acest proces. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Șefcovici. În numele grupurilor politice, intervine în primul rând domnul, doamna Andrichene, mă scuzați pentru PP. A noua rundă de dezbateri sino-tibetane s-a soldat cu un eșec și nu s-a îmbunătățit situația populației tibetane de la fața locului. Regretăm absența oricărei declarații din partea ONU înainte de finalizarea de, uh, negocierilor și sperăm ca, Uniunea, sperăm Uniunea Europeană să uh, publice o declarație în legătură cu uh, finalul acestor negocieri. Parlamentul European ar dori să știe în ce mod con- Consiliul European ar putea contribui pentru a crea o soluție acceptabilă la chestiunea tibetană și să fim asigurați că se respectă drepturile omului și autonomie tibeta- pentru tibetani. Apoi, aș dori să vă reamintesc uh, pe faptul că Parlamentul European insistă ca Comisia Europeană să sprijine dezvoltarea societății civile și a proiectelor în favoarea populației tibetane în uh, Tibet, dar și pentru a ajuta pe uh, tibetanii în exil în India, Nepal uh, și Bhutan. De asemenea, trebuie să-i ajutăm să-și îmbunătățească condițiile de sănătate, educație, acces la locuri de muncă, egalitatea de șanse. De asemenea, um, punerea capăt a um, colonizării. Apoi, planul pregătit uh, de către guvernul uh, chinez de, de reinstalare a uh, persoanelor în exil, îmi cer scuze, a trebuit sprijinit. Recent, președintele Obama s-a întâlnit cu Dalai Lama în Casa Albă. Sperăm ca și doamna Ashton îl va uh, invita pe Dalai Lama uh, la Brussels, pentru că astfel am putea să ne coordonăm uh, strategiile și pozițiile naționale cu privire la Tibet și am putea ajunge la o poziție europeană pe această temă. Numirea unui coordonator special european pentru Tibet, care figurează în bugetul european, ar putea fi un instrument util pentru a ajunge la o poziție uh, comună europeană și strategică cu privire la Tibet. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul Domnul sau doamna Muniz de Urchița. Dos años de los... Doamna Muniz, mulțumesc. S-au împlinit doi ani de la revoltele din Tibet și sper să nu aibă loc din nou uh, aceleași evenimente ca acum doi ani, arestări, uh, asasinate și așa mai departe. Parlamentul European s-a pronunțat de mai multe ori în ultimele luni în legătură cu China. Asta mai ales pentru că această țară este un mare actor internațional, iar uh, relația noastră cu China este foarte importantă, însă Tibetul e o problemă de, drepturi, de drepturile omului. În orice caz, poziția noastră a socialiștilor este foarte clară. Avem aceeași poziție ca și Uniunea Europeană. Prin urmare, apărăm drepturile omului, apărăm de asemenea dialogul și acordul dintre cele două părți. Suntem uh, favorabili uh, unei uh, reînceperea negocierilor între autoritățile chineze și partea tibetană. Trebuie respectate drepturile religioase și culturale ale minorităților, de asemenea, trebuie să ne dăm seama că trebuie respectată integritatea teritorială a Chinei, un singur stat. Și regret faptul că alta reprezentantă nu este aici. Doamna Ashton, Ashton conduce um, Consiliul de Afaceri Externe și dumneavoastră ar fi trebuit să fie prezentă aici. S-a acuzat uh, președinția spaniolă pentru că lipsește de la această dezbatere. Mă scuzați, însă această uh, președinție lucrează practic fără oprire. Domnul López Garrido e peste tot. Noi avem acum uh, această înaltă reprezentată. Dumnea ei ar trebui să vină aici la Parlament pentru a discuta despre aceste teme. Vă mulțumesc. Un minut și jumătate, domnul Rinaldi. Grație. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, domnule comisar. Este evident că China nu are nicio intenție să participe la tratative în legătură cu Tibetul. Poziția Chinei în comerțul internațional, jocurile olimpice și schimburile din trecut uh, în leadershipul de la Pekin uh, nu au dus la nicio schimbare substanțială în politica Chinei. Se, continue, se continuă o luptă între David și Goliat uh, cu uh, modificări ale echilibrilor demografice din Tibet, care ne preocupă foarte mult, și chiar represiuni militare, cum s-a întâmplat acum doi ani. Ceea ce pentru noi este un patrimoniu al umanității, și anume cultura și spiritualitatea tibetană, se pierd. Uh, Partidul Comunist Chinez cu siguranță nu înțelege multe despre spiritualitate și specificități culturale. E vorba de un adevărat genocid cultural în Tibet și cred că trebuie să fim gata să acceptăm și altele de acest tip. Să nu cedăm ter ă, teren chinezilor. Trebuie să le uh, impunem să să accepte tinezul, uh, Tibetul așa cum este. Și China are spatele suficient de solid pentru a-și permite acest lucru. Și doamna Ashton și Consiliul um, trebuie să încurajeze postul uh, mediatorului pentru problemele Tibetului. Cetățenii europeni au demonstrat de multe ori că le pasă de cauza Tibetului. E vorba de identitatea continentului nostru aici și când va fi vorba de reînnoirea sau nu a embargoului armelor în legătură cu China, trebuie să ținem cont de acest element. Mulțumesc, domnule Rinaldi. Acum, doamna Hautala. Eh, Vă mulțumesc, domnule președinte. În numele meu, personal, aș dori să critic faptul că Spania a părăsit țara de plen. Nici măcar nu uh, președinția spaniolă nici măcar nu a ascultat ce spunea doamna Andrichiene. Ea spunea că uh, Consiliul ar trebui să rămână în sală. Și, domnule președinte, chiar dumneavoastră ați făcut o greșeală. Ați spus că uh, Spania Uh, ne-a uh, transmis informația că nu poate fi în sală, uh, nu poate sta până la 18 și 15. Nu, ni s-a spus că președinția spaniolă poate rămâne chiar mai mult decât dezbaterea privind inițiativa cetățenească. E o greșeală care nu trebuie să se repete. Cred că reprezentantul Consiliului sau în alta reprezentant ar trebui să fie în sală. Avem o dezbatere atât de importantă legată de China încât uh, trebuie să discutăm și chestiunea tibetană și cred că ar trebui să reînnoim sprijinul european pentru Tibet. Trebuie să abordăm această problemă nouă, rundă, nouă runde de negocieri între China și guvernul tibetan din exil nu au dat niciun fel de uh, rezultat. Și sunt de acord cu un antevorbitor când uh, spunea că uh, China nu-și, China nu-și dorește niciun parcă nu dorește să, să se ajungă la o soluție. Nu putem să acceptăm un astfel de genocid cultural. În uh, urmă cu o lună am fost în India și m-am întâlnit cu Dalai Lama. Am discutat cu el timp de o oră chiar înainte de plecarea lui uh, înspre Statele Unite pentru a se întâlni cu președintele Obama. Și uh, eu am ajuns la concluzia că trebuie să prezint în Parlamentul European uh, poziția sa. E o persoană pașnică și China greșește în mod abuziv spunând că este o persoană periculoasă și că el a incitat la violență și la protestele sângeroase din urmă, în urmă cu doi ani în Tibet. Însă Dalai Lama a spus că e gata să se întâlnească cu reprezentanții Chinei, uh, îi invită să se întâlnească cu guvernul din exil și că uh, are dovezi clare că el nu a incitat la violență. Însă, încă o dată, situația, istoria se repetă. Eu cred că Uniunea Europeană trebuie să condamne uh, această situație și să pună problema în dezbaterea cu China. Pentru că dacă Uniunea Europeană nu are suficientă putere să apere Tibetul, nu nimeni altcineva sau în orice caz nu foarte mult o vor face și trebuie să îl Uh, să continuăm modelul președintelui Obama care a îndrăznit să se întâlnească cu Dalai Lama. Cred că înaltul reprezentant al Uniunii Europene ar trebui să facă același lucru. Iar noi, uh, Parlamentul European, ar trebui să continuăm să milităm pentru Tibet. Spuneam că avem uh, un, un alt reprezentant, dar am putea avea și un emisar special pentru Tibet. Avem chiar o linie bugetară pentru această funcție. Cred că nu putem tolera faptul că Consiliul a părăsit sala, dă dovadă de lașitate, pentru că vorbim de o adevărată problemă, vorbim despre drepturile omului. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă Hautala, domnul Tenac, un minut. Mulțumesc. Tibetul și cultura sa remarcabilă e în sunt în mintea tuturor de aici. De când, în, de când a invadat uh, China Tibetul, în urmă cu 61 de ani, modul lor de viață a fost tot timpul pus în pericol. Sosirea în masă a uh, chinezilor, uh, colonizarea, calea ferată care a ajuns la Lasa, toate acestea sunt un pericol. Dalai Lama între timp își continuă o campanie pașnică pentru a arăta care este situația poporului său. Tibetul ar trebui să se bucure de o autonomie cât mai mare și știm că e posibil sub acea mantră care se aplică și Hong Kongului și Macao, deci o țară, două sisteme. Mă întreb însă de ce Beijingul nu ține seama de sugestiile noastre și din poștrivă consideră că faptul că noi discutăm despre Tibet este o implicare în treburile interne. Imaginea Chinei are de suferit la nivel internațional din cauza acestei atitudini. De asemenea, regret și eu faptul că nu este reprezentată aici președinția spaniolă și nici în alta reprezentantă. Vă mulțumesc. Un minut, domnul Rossi. Domnule președinte, dragi colegi, mă miră ceea ce a spus domnul Secfovici. Noi recunoaștem integritatea teritorială a Chinei, așa a spus. Acest lucru înseamnă că Comisia recunoaște dreptul Chinei de a ocupa Tibetul. Acest lucru este foarte greu, în timp ce poporul tibetan continuă să fie amenințat. Dalai Lama a confirmat faptul că nu dorește independența, ci autonomia eficientă, efectivă a poporului tibetan, o politică a căii de mijloc în beneficiul uh, celor două părți pentru a păstra cultura tibetană um, care privilegiază compasiunea și lipsa de violență. Negocierea cu reprezentanților lui Dalai Lama și acceptarea solicitării înaltului comisar ONU pentru drepturile omului de a trimite o delegație pentru uh, a vedea care este realitatea trebuie încurajată și Parlamentul European trebuie să asculte comunitatea tibetană și ar trebui să încerce să creeze o rețea europeană de coordonare pentru sprijinirea poporului tibetan, care, fără intervenția comunității internaționale, riscă să fie distrus. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Macmillan Scott. Vă mulțumesc, domnule președinte. Tibetul este o țară minunată, foarte frumoasă. Oamenii săi sunt uh, devotați, plini de răbdare, dar sunt uh, oprimați probabil e cel mai mult oprimați de către, cei mai uh, mult oprimați din acea regiune de către chinezi. Și dezbaterea din această seară a arătat că există o convergență de păreri la Parlamentul European în legătură cu numirea de către Uniunea Europeană a unui coordonator special pentru Tibet. Evenimentele ne aplică, ne, ne, uh, ne, ne obligă să luăm o decizie. Uh, Uh, în legătură cu dialogul cu China. În China se încalcă drepturile omului în mod uh, sistigat. Uh, se încalcă drepturile militantului pentru drepturile omului Gao și Sheng se încalcă în mod repetat drepturile tibetanilor. Aș dori să vă spun că toți oamenii de afaceri care fac afaceri cu China trebuie să uh, uh, discute acest lucru cu Națiunile Unite. Aș dori să spun că dacă Uniunea Europeană nu numește un coordonator special, președinta îl întrerupe pe orator, cred că ar trebui să numim un raportor pentru Tibet. Vă mulțumesc. Ajungem acum uh, la colegii care vorbesc în numele propriu, domnul Cașmarec. Mulțumesc. Chestiunea tibetană e în continuare gravă. Însă situația e mai puțin gravă decât, dou- decât în anul 2008, când uh, au avut loc uh, mucideri uh, și um, represiune. Era vorba de studenți care vroiau să sărbătorească aniversarea revoltelor de dinainte de 10 ani. Tibetanii doresc să-și apere cultura, religia, identitatea. Autoritățile chineze consideră că Dalai Lama este doar o persoană privată. Mi-aduc aminte de tentativele comuniștilor care spuneau același lucru despre Valența. Sper că și tibitanii vor câștiga așa cum au câștigat polonezii la vremea respectivă. Avem nevoie uh, de un task force pentru dialogul uh, între China și Tibet. Această echipă trebuie să faciliteze uh, dialogul între cele două părți. Uniunea Europeană trebuie să se asigure că acest dialog este credibil și adevărat e nevoie de acțiuni concrete, după cum au spus colegii. Faptul că Consiliul nu este prezent la dezbateri astăzi este foarte important, pentru că Consiliul este cel care numește trimișii emisarii speciali. De aceea repet acest apel uh, a, care a fost menționat și în diferitele rezoluții ale Parlamentului legătură cu Tibetul. Avem nevoie de un trimis special pentru Tibet pentru a influența în mod pozitiv negocierile între Tibet și China. Nu pot să înțeleg cum e posibil ca China să organizeze Jocurile Olimpice olimpia, Jocurile Olimpice pentru Tineret în 2014 și noi să nu putem impune Chinei să facă progrese uh, în legătură cu apărarea drepturilor omului. Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Tabagi. Doamnă președinte, sunt convins de faptul că avem un cadru simplificat în legătură cu situația din Tibet, dar criticile exprimate sunt justificate. Trebuie să spunem foarte clar faptul că autonomia este singura soluție durabilă, o autonomie largă. Și atunci când o delegație a Parlamentului European va merge acolo, Trebuie spus clar că sistemul o țară cu două religii este posibil, aplicabil și deci e posibil să se garanteze Tibetului autonomia. Nu este suficient să criticăm. Dacă China ar fi deschisă dialogului, dacă ar fi deschisă ideii ca o persoană din Uniunea Europeană, domnul Prodi, doamna uh, Ferrero-Waldner sau uh, Margot Wallström, să fie mediator între chinezi și Dalai Lama, s-ar putea obține ceva. Deci ar fi bine ca Consiliul și Comisia să se gândească la această idee. Având în vedere că vorbim despre relațiile cu China. Dragi colegi, să știți că Consiliul European niciodată nu a pus pe ordinea de zi o discuție în legătură cu relațiile între Republica Populară Chineză și Uniunea Europeană. Nici măcar la o întâlnire a, a de externe. Deci, nu este suficient să criticăm în ceea ce privește Tibetul. Avem nevoie de o adevărată strategie de mediere. Următorul vorbitor nu este prezent. Are cuvântul domnul Cernețchi. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi pare rău că această dezbatere foarte importantă și necesară are loc în absența doamnei Ashton. O absență importantă, observată, dânsa trebuie să fie prezentă astăzi aici, nu să participe doar la spectacole de teatru cum uh, a făcut-o ieri. Tibetul reprezintă o provocare foarte importantă. Dar doamna vicepreședinte Ashton trebuie să fie prezentă la astfel de discuții. Absența dânsei arată faptul că Uniunea Europeană, Uniunea Europeană nu-i pasă de Tibet. E mai simplu așa, e mai comod așa. Multe state membre preferă să continuă să facă afaceri cu Beijingul, să se concentreze pe schimburile comerciale și de aceea ar fi incomod să, ca reprezentanta Consiliului să fie astăzi aici prezentă să vorbească despre China. Ca și Pont Pilat, doamna Ashton se spală pe mâini. Domnul Mölzer, da, într-adevăr, se vorbește tot timpul de încălcarea drepturilor omului, de cazurile de tortură în Tibet. Însă, dacă nu a vorbit despre liberarea Tibetului de către China și de uh, comemorarea a 51 de ani de la această invadare abuzivă, nu ar fi normal. Constatăm însă că în Irak și în Afganistan se folosește aceeași metodă și Statele Unite au reușit uh, să obțină sprijinul Uniunii Europene în uh, războaiele de acolo. Noi tot timpul spunem că ne-am dorit ca minoritățile să se bucure de mai multe drepturi, de minoritățile care sunt uh, oprimate. Aceste minorități reprezintă o adevărată carte de vizită care atrage pe turiști în China în cursul anului trecut am constatat că atunci când a pregătit uh, Jocurile Olimpice, China a spus că e gata la dialog. Vă mulțumesc, domnul Preda, două minute. Mulțumesc mult. Domnul Kaczmarek vorbea mai devreme despre protestele din 2008. Iată că au trecut doi ani și nu știm nici în clipa de față câte persoane au fost reținute, câte persoane au fost arestate, câte uh, în consecință au fost uh, poate eliberate știm ce făceau uh, aceste persoane erau în situația de a manifesta pașnic fluturând drapelul tibetan sau împărțind pamflete. e grav că la doi ani după aceste uh, proteste nu știm uh, exact câte asemenea persoane au fost implicate în acțiuni și penalizate de partidul comunist. de altfel interferența partidului comunist chinez în funcționarea independentă a justiției prin solicitarea unor arestări și a unor condamnări rapide eh, a persoanelor această eh, interferență este îngrijorătoare. Eh, motivul securității naționale nu poate fi invocat pentru anularea drepturilor civice fundamentale. vreau să profit de această ocazie și pentru a sublinia necesitatea unei poziții comune europene asupra drepturilor omului și protecției minorităților în china. dacă nu avem o astfel de poziție știm ce se întâmplă am văzut o în trecut liderii comuniști din china încearcă să intimideze statele membre ale uniunii uh, unul câte unul. în final vreau să reiterez poziția pe care am formulat o i în cadrul sesiunii plenare din ianuarie și anume aceea că dialogul despre drepturile omului este un instrument care s a dovedit ineficient insuficient și cred că această problemă trebuie tratată în cadrul summiturilor. de altfel uh, catherine ashton a recunoscut ieri în cursul întâlnirii pe care am avut o în uh, comisia pentru afaceri externe că formula dialogurilor pe drepturile omului trebuie regândită. sunt de acord cu înalta reprezentantă în această privință. vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim. Are cuvântul acum domnul Migalski. Uh, Doamnă președinte, stimați deputați, pot să înțeleg din ce motiv societățile private, întreprinderile comerciale dore, pref, pro, preferă câștigurile, profiturile, afacerile drepturilor omului. Dar nu înțeleg de ce Uniunea Europeană are aceeași atitudine, pentru că Uniunea Europeană este fondată pe valori pe care le numim europene. Dar care este reacția Uniunii Europene față de aceste evenimente? Doamna Ashton nu este prezentă aici. Uh, după cum au spus și colegii. Reprezentantul Consiliului a ieșit din sală când am început să discutăm despre Tibet. Discursul introductiv al comisarului este nesatisfăcător. Domnule comisar, ați spus că faceți apel la adresa celor două părți pentru dialog. E o glumă? Vreți să faceți un apel la adresa uh, autorităților tibetane să inițieze dialogul? Dacă aveți curaj, faceți apel la adresa autorităților chineze, pentru că ei sunt cei care refuză acest dialog. Are cuvântul domnul Kellam. Mulțumesc. Tibetul și moștenirea sa culturală reprezintă o comoară pentru noi și este în interesul nostru al tuturor ca identitatea tibetană, religia și limba tibetană să fie păstrate și uh, stimulate în condiții optime. Din păcate, lucrurile nu stau așa. Având în vedere dezvoltarea industrială care are loc în prezent, în Tibet are loc un adevărat uh, genocid cultural și Tibetul e pe cale să devină, tibetanii sunt pe cale să devină o minoritate în propria țară. Această situație poate fi prevenită doar prin acordarea unui statut cu adevărat autonom Tibetului. Uniunea Europeană poate să încerce să contribuie la un dialog constructiv care să respecte intereselor ambelor părți. Domnule comisar, în declarația dumneavoastră spuneați că uh, Tibetul e o, uh, un uh, subiect de îngrijorare legitim pentru noi toți. Cred că Tibetul ar trebui să fie deschis mass media și experților în drepturile omului. Astfel, guvernul chinez ar avea de câștigat nu numai pe plan intern, ci și pe plan extern, pe plan internațional China poate deveni cu adevărat uh, credibilă ca partener internațional doar dacă își respectă minoritățile. Ca un uh, gest de bună cuvință, Dalai Lama ar trebui să poată să se întoarcă înapoi în uh, țara mamă. Uniunea Europeană ar trebui să, țin, să profite de tratatul de la Lisabona, dând dovadă de solidaritate prin acte concrete față de această națiune a cărei existență este sub amenințare și a cărei cultură este uh, violent oprimată. Sunt și eu pentru ideea ca Lady Ashton să se întâlnească cu Dalai Lama și cred că Uniunea Europeană ar trebui să numească și ea un înalt reprezentant pentru Tibet în fine. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor, domnul Stasni, un minut și jumătate. Vážená pani predsedníčka, vážený pán komisár, 10. Domnule comisar, doamnă președinte, pe 10 martie uh, am, uh, a fost a 51 aniversare a revoltei din Tibet, dar și a doua um, aniversare a noi revolte din Tibet. Adevărul este că China nu dorește să poarte un dialog cu reprezentanții legitimi ai Tibetului și dorește să lichideze încet încet cultura și religia tibetană. Știu din experiență personală unde duce regimul comunism fără Dumnezeu și materialist. Una dintre culturile și religiile cele mai vechi din lume, care a supraviețuit timp de milenii, uh, este în grav pericol și trebuie să facem ceva. Eu fac parte dintr-un grup al prietenilor Tibetului în Parlamentul European, care a funcționat în mai multe țări, uh, Statele Unite, Germania, Australia, India și așa mai departe. Pe 9, din, de pe 9 martie există un astfel de grup și în Parlamentul Republicii Slovacia. Cred că putem să ajutăm la rezolvarea problemei permițând o mediere a discuțiilor dintre guvernul chinez și Dalai Lama. Numai astfel se poate rezolva și problema refugiaților tibetani care trăiesc uh, în condiții grele în țările vecine. Cer Comisiei să nu uite acest grup de oameni și programele sale. Trecem acum la procedura spontană de luare a cuvântului. Are cuvântul mai întâi domnul Valesa. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați deputați, dezbaterea de astăzi ne permite să fim optimiști, pentru că atitudinea noastră este unanimă. Dar, pe de altă parte, am avut multe dezbateri de acest gen și suntem foarte tari în cuvintele noastre, dar eu sunt, nu sunt decât un ipocrit ca toți ceilalți din sală, pentru că și eu depind de aceste mărfuri care vin din China. Dar trebuie să ne opunem în mod categoric anumitor acțiuni, trebuie să respectăm idealurile uh, la care ținem. Poate principalul pas pe care trebuie să-l facem este tocmai cel despre care am vorbit astăzi, și anume să numim un coordonator special pentru chestiunile legate de Tibet, o persoană care ar putea pilota acest proces, care ar putea fi responsabilă pentru chestiunile legate de relațiile cu Tibetul. Trebuie să spunem foarte clar faptul că drepturile omului și libertatea cetățenilor este importantă pentru noi. Haideți să acționăm acum. Romeva Irueda, Irueda. Eh, Mulțumesc. A vorbit despre Tibet aici este o problemă de justiție și de răspundere. Și sigur că acest subiect ne interesează și ne afectează pe toți. De ani de zile dezbatem această problemă. Chiar dacă delegația tibetană și uh, Dalai Lama au făcut uh, foarte multe pentru încurajarea dialogului, pentru a se întâlni uh, cu autoritățile chineze și pentru a găsi o soluție echitabilă la acest conflict, să nu uităm că autoritățile din China blochează, pun bețe în roate soluționării acestui conflict. Nu putem tolera acest joc murdar, în orice caz nu trebuie să-l încurajăm. Aș dori să reamintesc încă o dată că această dezbatere este binevenită, e echitabilă, e pertinentă și aș dori să mai mai spun că cei care nu doresc o rezolvare e China. Și singurul mod în care putem demonstra că se uh, apără drepturile omului ar fi să asumăm uh, costurile, ar fi ca China să uh, asume costurile diplomatice, pentru că dacă nu, nu vor fi niciodată credibili. Domnul Tökes. Elnök președinte, în acest an comemorăm 51 de ani de la revolta populară din Tibet. De atunci, Uh, dorința lui Dalai Lama de a obține autonomia pentru uh, poporul său a devenit un model în lume pentru uh, încercarea de a instaura democrația prin mijloace neviolente. Noi, europenii, nu încetăm să învățăm de la Dalai Lama, care recent și-a exprimat solidaritatea cu minoritatea uigură și care a, a și-a exprimat poziția în favoarea lui Aung San Suu Kyi și altor dizidenți democratici. Aici, în Parlamentul European, noi ne-am angajat să asigurăm protecția drepturilor omului și a minorităților din lumea întreagă. Eu reprezint minoritatea maghiară din România. Președintele îl întrerupe pe vorbitor, domnul Obermeier, următorul vorbitor. Mulțumesc. Aș vrea să lămuresc pe domnul comisar în legătură cu un lucru. Pentru mine, Tibetul este o țară ocupată și cred că mulți colegi de aici sunt de acord cu mine. Cred că și din perspectiva dreptului internațional lucrurile sunt foarte clare. Europenii, cetățenii europeni sunt foarte îngrijorați de situația Tibetului și cred că suferim cu toții împreună cu acest popor. De aceea e important să ne întrebăm ce face Uniunea Europeană. Noi eh, judecăm foarte repede țările mai mici care încalcă drepturile omului. Însă, pășim cu mare atenție atunci când trebuie să judecăm o țară importantă, o țară mare, o țară cu o pondere economică atât de, de mare. Intervine diplomația și se pierde totul. Și cred că din toate acestea se vede că ne lipsește curajul. Uitați-vă, față de China nu intervenim și nici măcar nu putem impresiona pe nimeni cu asistența pentru dezvoltare. Spoștovana. Volkswagen. Eu sunt metistimi, redkimi... Doamnă președinte, eu fac parte dintre puținii care au putut să meargă de curând în Tibet. S-au făcut progrese. Progrese care însă sunt mai repede negative decât pozitive. Se marginalizează valorile tradiționale, se marginalizează arhitectura tipică tibetană, nu se permite să se, ca Tibetul să aibă imagine modernă. Râurile uh, sunt uh, poluate și drumurile desfigurează natura tibetană, dar s-au făcut progrese și progresul nu poate fi oprit. Și așteptările noastre legătură cu China, cu China trebuie să fie coordonate cu ceea ce poate să obțină Tibetul la nivelul progresului, pentru că acolo să nu se continue să trăiască ca într-un muzeu. În numele Comisiei are cuvântul domnul Șefcovici. Uh, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Din dezbaterea de astăzi s-a văzut foarte clar că avem niște îngrijorări uh, adevărate în legătură cu situația din Tibet. Problemele sunt reale, îngrijorările sunt legitime. După um, rebeliunea din Tibet din uh, martie 1959, vrem să se reia cât mai repede dialogul cu autoritățile chineze. Noi am salutat uh, deja începerea dialogului în septembrie 2002 între reprezentanții lui Dalai Lama și autoritățile chineze. Sprijinim în continuare acest proces, sperăm să existe rezultate pozitive și să se soluționeze problemele rămase într-un mod pașnic pentru populația tibetană. Contactele sale cu China, reprezentanții UE încurajează această țară să se folosească de acest proces pentru a soluționa problema tibetană. China consideră problema tibetană ca fiind o problemă internă. Bineînțeles, de fiecare dată ne informează în legătură cu perspectiva lor privind această chestiune. În dialogul nostru politic, de asemenea, am atras atenția asupra situației drepturilor omului. Uniunea Europeană sublinează faptul că acordă o importanță deosebită libertății de cult și de expresie în Tibet. Am urmărit evoluția recentă a acestui dialog. Și pot spune că acest dialog își urmează totuși căușul propriu. Ambele părți m-au inform- ne-au informat în legătură cu continuarea dialogului, iar uh, noi i-am uh, încurajat să continue acest dialog. Doamnă președinte, Aș vrea să vă spun că dezbaterea de astăzi confirmă încă o dată angajamentul pe care îl avem față de China privind chestiunea tibetană. Vom continua să facem, um, vom continua eforturile noastre pentru a îmbunătăți situația drepturilor omului în Tibet și în China. Vă mulțumesc. Aici se încheie această dezbatere. Dragi colegi, Acum avem pe ordinea de zi